instituțională. Acum trecem la declarațiile Consiliului și ale Comisiei în legătură cu concluziile conferinței Organizației Națiunilor Unite privind rasismul. Dau cuvântul așadar domnului Cout în, numerea, în numele Consiliului. Thank you, Madam Chair. I would like to begin... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru ocazia de a vorbi despre conferința Durban 2, uh, subiect care știu că a fost urmărit de mulți uh, membri. Activitatea de pregătire a conferinței a fost extrem de complexă, multe țări având anumite rezervări uh, în legătură cu acest proces în lumina a ceea ce s-a întâmplat în 2001. Din cauza uh, îngrijorării că această conferință va fi folosită ca o platformă de exprimare a uriei și intoleranței, câteva state membre, incluzând și țara mea, au decis să se retragă de la conferință. Aceste preocupări au fost uh, confirmate de intervenția unui membru al Națiunilor la, la, chiar la începutul conferinței. Nu numai că am considerat acest lucru total inacceptabil, dar am considerat că este complet contrar spiritului conferinței și este păcat, deși poate inevitabil, ca acest uh, incident și după aceea ieșirea din sala mai multor uh, state membre ale Uniunii și de asemenea a reprezentanților altor țări membre ONU au uh, împiedicat adoptarea consensuală a documentului final. În același timp, cred că Contribuția solidă și constructivă a Uniunii Europene la faza pregătitoare a conferinței ar trebui să fie recunoscută, mai ales în ce privește redactarea documentului de fond în care Uniunea a jucat un rol important. În ciuda incidentelor pe care le-am menționat, aș spune totuși că rezultatul final al conferinței respectă poziția Uniunii și reprezintă o realizare. Documentul final uh, respectă cadrul drepturilor omului, mai ales în ce privește libertatea de expresie și, de asemenea, respectă multe dintre cererile noastre, cum ar fi uh, nevoia de a menționa uh, abținerea de la defăimarea religiilor și atacurile împotriva Israelului. Paragraful referitor la Holocaust a fost menținut în acest text nu cred că mai trebuie să reflectăm la implicațiile pentru Uniunea Europeană a acestui, acestei conferințe și a acestui document. Trebuie în special însă să vedem cum vom susține implementarea angajamentelor care s-au luat. Consiliul rămâne extrem de preocupat de fenomenele de rasism și xenofobie pe care le considerăm printre cele mai importante provocări legate de drepturile omului. Știu că Parlamentul împărtășește această preocupare și că ați avut o contribuție esențială în crearea bazei legislative și a instrumentelor practice de combatere a acestei racile. Lupta împotriva rasismului și xenofobiei este un proces continuu care cere atât voință politică cât și măsuri practice și nu în ultimul rând în domeniul educației. De asemenea, există o nevoie continuă de a îmbunătăți dialogul și înțelegerea reciprocă și de a promova toleranța. Pe de o parte, există semne că legislația antidiscriminare a Uniunii uh, are un efect uh, pozitiv. Pe altă parte, însă, uh, progresele mondiale în acest domeniu rămân destul de puține și, de fapt, în unele țări se marchează o, un regres. Am văzut cazuri în care această criză economică este un motiv pentru mișcări rasiste și xenofobe. Pe de altă parte, politicile antirasism uh, foarte puternice devin și mai importante în acest context. Atât în Europa cât și în întreaga lume ne confruntăm cu o recrudescență a atitudinii negative față de refugiați, uh, solicitanți de azil sau minorități cum ar fi romii. Uniunea Europeană are un acquis uh, comunitar puternic în ce privește lupta împotriva rasismului și xenofobiei. Ambele fenomene sunt incompatibile cu principiile pe baza cărora s-a creat Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a, uh, în mod repetat a respins și condamnat orice manifestare de rasism și va continua să facă acest lucru. Uniunea Europeană acționează în limitele puterilor uh, pe care le dau tratatele și va continua să acționeze împotriva rasismului și xenofobiei atât în cadrul Uniunii cât și în contextul acțiunilor noastre externe. De aceea am adoptat legislație care interzice discriminarea directă sau indirectă pe baza originii etnice, rasiale, uh, la locul de muncă, în sistemul de educație sau în ce privește accesul la drepturi și servicii. Legislația, de asemenea, interzice discriminarea pe motive religioase, de vârstă, orientare sexuală, uh, dizabilități și mai ales discriminarea la locul de muncă. Uniunea, de asemenea, a adoptat uh, uh legislație care să interzică discursurile de ură rațială și, rasială și care să criminalizeze orice inițiative uh, de creare a unor grup, grupuri uh, bazate pe ură rasială, uh, de uh, religie, legate de religie sau de orice alt element de acest gen. De asemenea, este o, o infracțiune să susțin în mod public genocidul, crimele etnice și crimele motivate de ură. La nivel extern, Uniunea promovează lupta împotriva xenofobiei și rasismului în, tot, în toate dialogurile sale pe tema drepturilor omului cu terțe țări, cum ar fi Rusia sau China. De asemenea, uh, măsurile antixenofobie sunt uh, incluse în planurile uh, de acțiune ale politicilor europene. De asemenea, în cadrul OSCE, statele membre acționează în mod coordonat pentru a se asigura că angajamentele luate de statele participante la conferința OSCE pe, acest pe această temă sunt respectate și implementate. Și la fel se întâmplă și în Consiliul Europei și în cadrul mai larg al Națiunilor Unite. Aceste exemple demonstrează angajamentul nostru colectiv de a uh, ne apleca asupra acestei probleme atât la nivel intern cât și internațional Conferința Durban 2 a fost o parte a acestor uh, eforturi și nu a fost ușor să o organizăm, pentru că au existat aceștia, acești participanți care au dorit să deturneze conferința pentru propriile scopuri politice, însă cred că ar trebui să salutăm faptul că în cele din urmă conferința a concentrat atenția participanților asupra problemelor reale de rasism și xenofobie, asupra problemelor pe care le avem cu toții și asupra nevoii de a lupta și de a eradica această racilă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc în numele Comisiei, domnul Jacques Jacques Barrot. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari. Mă bucur că pot să particip la această dezbatere. Comisia Europeană a urmărit de aproape pregătirile conferinței de la Durban și căutarea unei poziții comune a Uniunii Europene în legătură cu participarea la această conferință. Am ținut cont în acest sens de apelul lansat de Parlamentul European, care a invitat Uniunea Europeană să participe activ la aceste discuții de la conferința de la Durban. În legătură cu rezoluția ONU și în legătură cu rolul Uniunii, rezoluție adoptată în 19 ianuarie anul acesta. După cum știți, cinci state membre au renunțat să participe la această conferință. Comisia a decis să își confirme participarea ca observator pentru că împărtășește părerea majorității statelor membre, conform cărora liniile majore ale poziției Uniunii Europene au fost păstrate în documentul conferinței. Uh, documentul final adoptat este un compromis, nu este un text ideal, dar acest document nu uh, conține elemente defăimătoare de natură antisemită, de defăimare care să vizeze țări sau regiuni ale lumii sau defăimări ale anumitor religii. Adoptarea în consens a acestui document final de către 52 de state membre ONU reafirmă angajamentul comunității internaționale de a lupta împotriva rasismului și discriminării. Este vorba de un răspuns la o tentativă deplorabilă a unora de a folosi această conferință în scopuri antisemite. Tentative la care uh, Comisia Europeană a reacționat puternic. În orice caz, evenimentele care au avut loc în timpul conferinței nu diminuează angajamentul pe termen lung al Comisiei de a face tot ceea ce îi este în putere pentru a lupta împotriva manifestărilor de rasism și xenofobie. Comisia este în continuare hotărâtă să continue lupta împotriva rasismului, xenofobiei și antisemitismului înăuntru și în afara Uniunii Europene. În măsura puterilor pe care ne le conferă tratatul și, domnul președinte, doamnelor și domnilor deputați, personal voi urmări foarte atent punerea în aplicare a deciziei cadru rasism și xenofobie de către statele membre. Mă voi angaja personal în această supraveghere a transpunerii acestei decizii, acestei decizii cadru și agenția noastră pentru drepturile fundamentale reprezintă o modalitate de a monitoriza aceste fenomene care ne preocupă. Nu ne putem dori decât ca o conferință din viitor în legătură cu rasismul să nu fie mânjită de asemenea discursuri intolerabile. Este adevărat că compromisul final al conferinței uh, lasă să ne lasă de să ne ne face să sperăm că aceste lucruri nu se vor repeta. Vă mulțumesc. Urmează în numele PPDE, domnul Tenek, două minute. Doamnă președinte, președintele iranian Ahmadinejad a afirmat la conferința uh, Națiunilor Unite de la Geneva că Israelul este o țară rasistă. Tentația ar fi să spunem că e pur și simplu un demagog și un populist care caută publicitate. Dar în trecut el a cerut ca Israelul să fie șters de pe hartă și Israelul cu siguranță ar fi prima uh, țintă a armelor nucleare pe care vrea să le construiască. De aceea ar trebui să vedem această declarație în contextul atitudinii sale implacabile față de uh, statul evreu, unul dintre aliații și partenerii noștri cei mai puternici. Uh, cred că Israelul este una dintre cele mai puțin rasiste țări pentru că include arabi, armeni, druși și multe alte minorități și încă mi-amintesc de uh, aducerea în Israel a evreilor etiopieni în anii 80 Uh, sigur, Israelul are o politică de imigrație pentru toți, pentru toți oamenii de origine evrească din lume, dar trebuie să înțelegem că arabii din societatea israeliană se bucură de drepturi pe care adesea uh, arabii din țările arabe nu le au. Eu cred că Ahmadinejad încearcă să distragă atenția de la uh, situația oribilă a drepturilor omului în, uh, omului în Iran, pentru că acolo jurnaliștii care îndrăznesc să critique regimul sunt închiși, în timp ce Israelul are o uh, presă liberă. În Iran, homosexualii maturi, sau, maturi sau tineri adolescenți sunt executați, minorități cum ar fi creștinii sau bahai sunt persecutați uh, în mod constant, pe când în Israel drepturile și uh, libertățile acestor minorități sunt păstrate. Și în ciuda tuturor acestor dovezi, există colegi din Parlament care mai degrabă ar critica aliatul nostru Israelul decât să denunțe barbariile acestui regim catastrofic din Iran. Israel ar trebui să știe că are prieteni în acest parlament, cum sunt eu, oameni care resping uh, rasismul și fanatismul și mi se pare rușinos că uh, statele Uniunii Europene au trimis delegații la conferința Durban 2, știind că Ahmadinejad va fi prezent și că va face aceste comentarii scandaloase. Mulțumesc! Socialist În numele grupului socialiștilor, doamna Gomez, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președinte. În un succes. De fapt, document final... Conferința de la Durban uh, a fost un succes, asta spun unii. Este uh, documentul final care conține cinci uh, fire roșii importante uh, prevăzute uh, de Uniunea Europeană. S-a întâmplat astfel decât în versiunile anterioare, dar din păcate lucrurile nu stau uh, așa cum ar trebui, pentru că nu acest document va rămâne în memoria opiniei publice a celor care au fost prezenți la Geneva. Nu, ceea ce va rămâne în mintea tuturor vor fi divergențele de opinie profunde care au existat în ceea ce privește această conferință care a tratat o temă atât de cuprinzătoare. Europa a arătat încă o dată că este un construct slab slab și că unitatea europeană nu este dată în ceea ce privește această temă importantă. Acest lucru s-a arătat cu ocazia acestei conferințe. Din punct de vedere simbolic, ar fi fost mai bine și mai important dacă, într-adevăr, toate statele membre ale Uniunii Europene ar fi părăsit sala, pornind de la uh, acea, acel discurs provocator al președintelui iranian. Și chiar dacă tonul s-a schimbat la Washington, cu toate acestea putem spune că lucrurile nu au funcționat așa cum ar fi trebuit și cum ne-am fi dorit în ceea ce privește conferința de la Geneva. Discursul care a fost susținut a constat numai în dorința de a diviza lumea, pentru că noi, dacă suntem uniți, suntem puternici, dar pentru că Uniunea Europeană s-a arătat divizată, ea a fost slabă. Combaterea rasismului, lupta împotriva xenofobiei și a urii la care ne provoacă Ahmadinejad ar fi meritat ceva mai mult. Doamna Indveld, două minute în numele grupului liberal. Vă mulțumesc. În primul rând aș dori să fac o remarcă generală. Statele nu pot fi rasiste, doar oamenii pot fi rasiști. Sunt mulți oameni în Iran care probabil nu împărtășesc opiniile președintelui lor și cred că este o oportunitate pierdută că Europa a fost divizată și tăcută și nu a luat cuvântul în numele acelor cetățeni ai Iranului și că au lăsat podiumul uh, oamenilor precum Ahmadinejad. Eu m-am împotrivit boicotării conferinței, însă ceea ce mi se pare și mai grav este că nu a existat o strategie europeană. De ce a fost Europa divizată? Ce aș dori să știu, din, să aflu din partea Consiliului și am înaintat un amendament în acest sens Aș dori o explicație din partea Consiliului de ce nu a existat o strategie europeană, de ce 27 de state europene nu sunt în stare să fie de acord pe o strategie. Atunci când va intra în vigoare tratatul de la Lisabona, atunci cele 27 de state vor trebui să facă un efort mult mai puternic pentru o strategie comună. Și o altă remarcă în legătură cu defăimarea religiei, mă preocupă că un organism ONU poate să adopte rezoluții care cer o uh, interzicere a defăimării religiilor. În final, eu am, am înțeles că formularea finală a fost atenuată, însă mi se pare totuși că este îngrijorător că aceste cuvinte provin din partea ONU. În acest Parlament încă este foarte dificil să critici, nu să insulți, ci doar să critici uh, religia, o religie europeană în special și am înaintat un alt amendament împreună cu uh, colegul Capato uh, în care criticăm Vaticanul în legătură cu poziția sa, în legătură cu prezervativele în lupta împotriva SIDA. Uh, din nou, aș dori să îi cer Consiliului să explice ce s-a făcut pentru o strategie europeană în acest sens. Vă mulțumesc, vă rog să respectați timpul de vorbire, pentru că mi s-a spus că programul de, din această dupămasă este extrem de, de încărcat. Trecem la uh, procedura intervenții spontane. Am, avem două persoane înscrise. În primul rând, doamna Andrichiene, un minut. Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să subliniez încă o dată că documentul final al conferinței Durban 2 a fost adoptat prin consens, deși textul nu este ideal. El reprezintă rezultatul unor negocieri complexe. Din, din punct de vedere al poziției Uniunii Europene, eu înțeleg că este important să continuăm discuția pentru un nou document și pe uh, subiecte arzătoare, cum ar fi discriminarea, stigmatizarea, emiterea de stereotipuri față de oameni pe baza unor credințe religioase. Ar trebui să luăm parte la discuții într-o manieră non-confrontațională, dar să avem reacții puternice față de orice declarație inacceptabilă și să folosim acest proces pentru a lupta împotriva ideologiei rasiste. Credința mea este că fără o poziție puternică a Uniunii Europene de protejare a drepturilor omului, de luptă împotriva rasismului și xenofobiei, procesul Durban ar putea să ia într-o direcție greșită. Mulțumesc. Doamne Flotr, un minut. Da, este foarte păcat că victimele rasismului și discriminării nu au fost menționate în această conferință Durban. Și acest lucru datorită unei operațiuni scandaloase de detor- deturnare a acestei conferințe din partea președintelui iranian și deplâng uh, că multe sta- câteva state membre au căzut în această capcană întinsă de către președintele iranian. Statele membre s-au angajat și trebuie să respecte aceste concluzii onorabile, cu toate că sunt imperfecte, aș dori să știu care sunt eforturile care vor fi întreprinse pentru ca Uniunea Europeană să nu rămână în această situație patetică. Vă mulțumesc. Dăm cuvântul domnului ministru Cout în numele Consiliului. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană a fost cât se poate de implicată în ceea ce privește bunul mers al acestei conferințe și redactarea proiectului de uh, raport. Freedom of expression. The EU also succeeded in uh, ensuring that Israel was not singled out in the text. It is to a large extent owing to the EU's unified efforts that in the end we într-o mare parte datorită eforturilor unificate ale statelor membre ale Uniunii Europene, am obținut până la urmă un uh, document final și asta în ciuda faptului că unele state membre au decis să nu participe. Ar trebui adăugat faptul că țările care n-au participat la conferință nu au împiedicat Uniunea Europeană să se manifeste la această conferință. Președinția a continuat coordonarea internă a participării Uniunii Europene incluzând și pregătirea a două declarații în numele tuturor statelor membre, care au fost uh, făcute de Suedia, de președinția următoare. Și, în fine, o altă declarație a fost făcută în numele tuturor statelor membre. Uniunea a realizat după această conferință că trebuie să susțină agenda Durban. Faptul că cinci membre, state membre din 27 au decis până la urmă să nu participe la această conferință, totuși ridică întrebarea cât de angajată este Uniunea în lupta împotriva discriminării și rasismului în viitor. Avem un achii solid pe această temă și pe această bază vom continua să construim. Așa cum s-a subliniat pe bună dreptate uh, și în mod oarecum critic, uh, nu am reușit la sfârșitul pregătirilor pentru această conferință să avem o poziție comună. Nu a existat o, o poziție comună, nu a existat o poziție UE înainte de conferință. S-a decis prin consens să se meargă pe pozițiile naționale și în acest fel delegațiile au părăsit sala în, în funcția lor de delegații naționale. Însă vreau să, să repet un lucru. La ultima întâlnire, ministrii au discutat această problemă Uh, s-au tras niște învățăminte și vom mai reflecta asupra acestei chestiuni în viitor pentru a avea rezultate mai bune. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule comisar Paro. Je vous remercie. Vă mulțumesc pentru toate intervențiile. Lunea trecută, doamna comisar Ferrero-Waldner a trimis o scrisoare Convenției ONU pentru drepturile omului și uh, prietenilor străini ai Uniunii. În această scrisoare, doamna comisar repetă ceea ce a afirmat la 8 octombrie anul trecut la o conferință organizată de Parlamentul European în legătură cu protecția drepturilor omului se consideră că este important să se introducă o unitate în legătură cu protecția drepturilor omului în lume și în legătură cu lupta împotriva rasismului. Se invită toate statele, o membre ONU, să se alăture programului ONU de luptă împotriva rasismului, în special cele care apar în documentul final al conferinței Durban. Cred că Uniunea Europeană trebuie să se gândească la răspunsul pe care îl va da aceste invitații. În orice caz, Uniunea Europeană a adoptat o politică activă de luptă împotriva rasismului. Trebuie ca Uniunea să rămână vigilentă și angajată pentru ca eforturile internaționale în uh, acest sens să fie eficiente. Împărtășesc sentimentul exprimat aici și la nivel personal o Europa care ar fi avut o strategie comună și care nu ar fi acționat dispersat, ar fi profitat de această ocazie pentru a exprima cu o singură voce uh, protestul împotriva uh, cuvintelor inadmisibile. Și în acest sens mulțumesc președinției că acest lucru trebuie să ne servească drept lecție în viitor pentru a putea să consolidăm puterile și eficiența politicii externe europene prin Tratatul de la Lisabona, în special în domeniul drepturilor omului, pentru ca acțiunile europene să fie mai eficiente și mai eficace, mă alătur în acest sens intervențiilor eurodeputaților și, din nou, acest lucru ne va permite să pregătim pentru viitor strategii mai eficiente. Vă mulțumesc, se încheie astfel această dezbatere. Urmează raportul Raymond Obiols i Germa în legătură cu drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în acest sens. Văd că domnul Obiols tocmai ajunge. Îi dau cuvântul. Domnul Obiols, în calitate de raportor, patru minute.